Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colege, dragi colegi, procesul verbal al reuniunii din 12 mai este disponibil. Există obiecții? Nu este cazul.